Doamna președintă. Bonjour à tous. Bună ziua tuturor <laughs> tuturor celor care sunt prezenți. Deschidem ședința și pe ordinea de zi figurează întrebarea adresată Comisiei privind centrele europene